Yeah, so dear colleagues, I think we are ready uh, to start. Dragi colegi, cred că suntem gata să începem reuniunea și voi continua în limba mea maternă. Deci, dragi colegi, dați-mi voie să vă urez bun venit la această reuniune a Comisiei pentru Agricultură. Aș dori să începem imediat cu ordinea de zi. În primul rând, însă, dați-mi voie să îmi exprim speranța că dumneavoastră și familiile dumneavoastră sunteți uh, cu toții sănătoși și că vom putea să ne reunim și în alt uh, mod. Acum, iată, majoritatea dintre dumneavoastră sunt conectați de acasă. Avem un vot important astăzi, ce ne așteaptă, un vot important pentru agricultură în Europa, în ceea ce privește certitudinea și posibilitatea de a planifica lucrurile. Este vorba de faptul că ne dorim o perioadă de tranziție, astfel încât să creem posibilitatea pentru fiecare să își facă planuri și sperăm să putem uh, începe cu uh, negocierile în trialog cât se poate de repede. Este deci un vot care nu putea fi amânat și tocmai de aceea are, forma, form, are loc mă scuzați, sub această formă pe care vă voi explica imediat. Însă, înainte, câteva uh, elemente formale. Trecem la adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt uh, obiecții, atunci putem considera că ea este adoptată. Aș dori să vă transmit de asemenea că reuniunea de astăzi, ca de obicei, este transmisă pe internet și avem uh, de asemenea interpretare în șase limbi astăzi. Franceză, germană, italiană, engleză, spaniolă și română. De asemenea, aș vrea să vă transmit că avem o consultare uh, scrisă a coordonatorilor uh, agri. Toate aceste lucruri uh, le-ați primit prin e-mail pe 14 aprilie. Dacă nefiind exprimată vreo obiecție, considerăm aceste aceste, um, aceste hotărâri ca fiind adoptate. Acum voi trece la limba engleză, pentru că vă voi explica procedura pentru votul la distanță. Și sper să nu fac vreo greșeală, pentru că și tocmai pentru, din acest motiv voi citi uh, textul. Bun, deci acum Trecem la explicarea procedurilor de vot la distanță, verificarea quorumului și deschiderea votului. Următoarea procedură va fi supusă la vot în Agri astăzi. Este vorba de proiectul de raport cu privire la prevederile tranzitorii pentru sprijin pentru Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare um, Rurală și uh, Fondul um, European pentru uh, Garanții în Agricultură. Ieri ați primit lista de vot, inclusiv un set de uh, amendamente de compromis. Dacă nu ați făcut încă acest lucru, vă rog să imprimați această listă pentru a o putea completa. Votul nostru la distanță este organizat astăzi în două sesiuni. Prima sesiune va avea loc de la 9.30 la ora 11. În timpul acestei sesiuni, reuniunea va fi suspendată și vi se va solicita să vă transmiteți lista de vot. Trebuie să completați și să semnați fiecare pagină din lista de vot, apoi să o fotografiați sau să o scanați și să transmiteți fotografia sau uh, documentul scanat de pe adresa dumneavoastră oficială a Parlamentului European către următoarea adresă Um, funcțională, căsuță de mail funcțională, agrivote, arobaz, um, europarleuropa.eu. Lista de vot va fi uh, transmisă când votul va fi declarat deschis la 9.30 și nu uh, mai târziu de ora 11 când votul se va închide. Orice listă uh, primită în afara acestei ferestre nu va fi acceptată. Când votul va fi deschis, veți primi de asemenea un e-mail prin care vi se va confirma faptul că votul este deschis. Membrii prezenți în sală astăzi sunt și ei rugați să transmită fotografia sau documentul scanat al listei lor de vot prin e-mail. După ce sesiunea de vot se încheie la ora 11 și votul se închide, secretariatul va începe să, numea, să uh, numere uh, voturile. Rezultatele acestei prime sesiuni de vot vă vor fi comunicate în scris. Reuniunea comisiei noastre se va relua la ora 17. A doua sesiune de vot va avea loc de la 17.05 și până la ora 18 după ce se va fi verificat uh, quorumul, voi deschide votul final în ceea ce privește decizia de a intra în negocieri pe baza raportului adoptat și pe baza proiectului de raport, așa cum a fost el modificat, la 17 și 5. Din nou, uh, membrii vor primi un e-mail prin care li se confirmă că votul este deschis. Reuniunea comisiei se va suspenda și membrii vor avea la dispoziție o oră pentru a-și transmite voturile. După ce sesiunea de vot se încheie la ora 18, secretariatul va face numărătoarea. Rezultatul final va fi anunțat în scris mâine. Verificarea quorumului și deschiderea Uh, procedurii de vot la distanță. Deci, dragi colegi, începem acum cu verificarea quorumului pentru prima sesiune de vot. În acest sens, aș dori să rog pe fiecare din membrii care votează astăzi să solicite cuvântul activând butonul relevant în um, fereastra dumneavoastră de part- în programul nostru de participare la distanță solicitarea dumneavoastră uh, de luare de cuvânt va permite verificarea numărului minim de votanți, deci existența quorumului pentru a continua cu votul. Doar uh, ca să știți, avem nevoie de o treime pentru verificare. Deci vă rog, vă rog, um, apăsați butonul hand raise. vom aduna vom număra acum uh, persoanele. Bun, e în regulă. Avem mai mult, uh, mult mai mult decât 16 uh, membri care și-au au cerut să intervină. Avem doi membri chiar în sală prezenți. Deci, quorumul este verificat. Mulțumesc. Bun, deci s-a atins quorumul, putem trece la vot acum. Doresc să vă anunț numai, că faptul, numai faptul că domnul Cocalis va vota în calitate de membru supleant în locul domnului Flanagan. Votul este acum deschis. Reuniunea se suspendă până la ora 17. vă rog să vă amintiți că pentru această sesiune de vot aveți timp până la ora 11 pentru a transmite prima listă de vot. Mulțumesc foarte mult și ne revedem la ora 17. Bun, deocamdată atât.